membre, având în vedere că această acțiune trebuie să fie extinsă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Cioloș. Au fost înaintate șapte propuneri de rezoluții. Votul va avea loc după dezbaterea pe punctul următor. Este vorba de discriminare datorită apartenenței la anumite caste în India. Dau cuvântul autorilor. Mai întâi domnul Dalen, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, pe eh, drept dezbatem acest subiect legat de discriminare datorată apartenenței la caste. Pentru că cei care uh, fac parte din castele inferioare uh, se află într-o situație uh, cumplită trebuie să uh, execute muncile cele mai murdare, femeile sunt uh, obligate să practice prostituția. Administrația indiană de ani de zile promite că va rezolva lucrurile, dar uh, în practică uh, realitatea arată cu totul altfel. Una din Uh, marile uh, probleme constă în faptul că cei care îi țin pe daliți în condiții de servitute, care uh, obligă femeile dalite la prostituție, nu sunt puși sub urmărire. Anual, mii de daliți sunt torturați de poliție. De fapt, daliții nu sunt apărați de nimeni lucrurile trebuie să se schimbe și trebuie să existe posibilitatea unei reglementări a situației. Cred că uh, și noi avem posibilitatea să intervenim. Noi negociem cu India despre relații comerciale, despre problemele de uh, mediu, dar eu cred că nu trebuie să uh, uităm de poziția acestor populații dalite care sunt cele mai discriminate trebuie să fie protejate aceste populații și este, trebuie să fie o condiție pe care uh, Uniunea Europeană o formulează când negociază cu India. Mulțumesc colegului Van Dalen. Doamna Geringer de Ödenberg, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul de caste există încă în multe par- părți ale Asiei Societatea este divizată, dată fiind istoria acestor națiuni. Discriminarea și excluziunea sunt acceptate pe scară largă. Um, acele caste de neatins ale Indiei uh, sunt uh, castele din categoria cea mai joasă. Ele au acces limitat la servicii, la pământ și la educație. Sunt im, uh, umilite și agresate fizic. De curând uh, a existat un nou val de violență împotriva valit, uh, daliților, în special um, prin violuri asupra femeilor. Și acestea se întâmplă în ciuda faptului că oficial discriminarea de castă este interzisă prin Constituția indiană. Din păcate, legile nu sunt puse în aplicare. Nu va fi ușor să schimbăm India, fiindcă discriminarea de, castă, de caste um, supraviețuiește în zonele rurale. Sper ca uh, India democratică să reușească să trateze această problemă și ca uh, restul țărilor din regiune să respecte exemplul Indiei, adoptând legislație antidiscriminatorie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Geringer de Oedenberg, pentru două minute, doamna Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Daliții, cei considerați de neatinși sau fără de casă, reprezintă un sfert din societatea indiană. Iar numele Dalit înseamnă călcat în picioare, aflat în situație de servitude. Deci este o descriere pentru uh, triburi care sunt la marginea societății în India. De fapt, uh, India a adoptat legi antidiscriminare, din păcate însă cu prea puțin succes. Disprețul față de daliți este adânc înrădăcinat în societatea indiană, iar când se comit violențe împotriva lor, nimeni nu este tras la răspundere. În luna trecută, în noiembrie în statul Tamil Nadu, aproximativ o mie de membri ai unei caste uh, superioare au incendiat uh, un număr uh, mare, sute de case uh, ale daliților, fără ca poliția să fie intervenit. Deci invităm guvernul indian și administrația să intervină, să apere drepturile daliților și acolo unde este necesar, să uh, îmbunătățească legislația. Din păcate, mulți daliți um, au o imagine despre sine care um, face ca ei să suporte înjosirea ca pe o mână a destinului. Noi trebuie să fim solidari cu daliții și sper că Uniunea Europeană, prin acțiunile sale, va sprijini pe cei care uh, vin în ajutorul daliților, care au curajul să-i apere pe cei care sunt într-un fel de sclavie modernă. Mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Frau Kollegin Lochbieler.

Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi discriminarea uh, pe motive de castă și um, discriminarea femeilor rămâne o problemă în India și trebuie făcute eforturi la nivelul autorităților pot fi făcute mai multe lucruri decât s-a întâmplat până în prezent. Sperăm că uh, proiectul de lege va trece de Parlamentul din India și va oferi protecție minorităților și grupurilor uh, vulnerabile. Trebuie să existe raportarea situației și să existe o monitorizare a securității persoanelor care au raportat cazurile de abuz și cei vinovați trebuie să dea socoteală. ONG-urile și grupurile societății civile care sprijină persoanele vulnerabile trebuie să poată primi fonduri din partea statelor terțe. UE trebuie să-și intensifice eforturile pentru a aborda problemele local și pentru a include uh, eforturi de contactare și ajutare acestor grupuri de populații și, de asemenea, în cadrul dialogului UE-India trebuie să abordăm discriminarea și abuzul mai ferm. Lumea urmărește cu interes dezvoltarea economică a Indiei, dar trebuie să ne asigurăm cu fermitate că aceste evoluții se reflectă și în îmbunătățirea protecției drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Șache. Are cuvântul domnul Murphy pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Acest sistem al castelor este unul medieval, reacționar Uh, care a fost exploatat de uh, castele dominante din India uh, a fost folosit însă și de imperialismul britanic, iar după dobândirea independenței de către clasele dominante indiene. Deci legea este una în India, realitatea este alta trebuie să acționăm împotriva um, acestei discriminări uh, pe baza apartenenței la o anumită castă. Să ne gândim că există uh, această situație de la finele lui noiembrie, când aproape 300 de case au fost incendiate în care locuiau daliții. Sistemul castelor facilitează și legitimează condiții care permit uh, exploatarea cea mai grotescă și barbară a lucrătorilor. Multe uh, corporații multinaționale din Uniunea Europeană exploatează însă această situație, pentru că există um, acele femei care lucrează în filaturile din India și care uh, desfășoară o muncă în regim de servitute. În ultimii 15 uh, ani am uh, văzut 250.000 de fermieri care au, s-au sinucis pentru că uh, au fost privați de resursele elementare de supraviețuire. Iar creșterea economiei indiene pe care o vedem acum este doar în beneficiul unei minorități a populației indiene. În ultimii 20 uh, de ani de fapt, milioane de oameni au fost împinse spre sărăcie. Și uh, cred că există, din păcate, în continuare această goană după profit și uh, există sectoare în care grupurile marginalizate sunt exploatate. De aceea eu um, uh, susțin greva generală care urmează să fie organizată în februarie anul viitor în India pentru a deschide ochii omenirii în legătură cu aceste demersuri uh, neoliberale. Mulțumesc în numele grupurilor politice, doamna Corola, pentru un minut. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Daliții se află la partea cea mai de jos a piramidei castelor. Ei sunt recunoscuți și sub denumirea de mm, casta de neatins. S-a luat o serie întreagă de decizii politice pentru a îmbunătăți uh, poziția acestora în ultimul timp. Au chiar locuri rezervate în Parlamentul uh, indian și cote pentru uh, școli și chiar și locuri de muncă. Potrivit Organizației Mondiale a Mun- Internaționale a Muncii, daliții sunt uh, frecvent forțați să se prostitueze și să presteze muncă forțată. Um, Alfabetismul în rândul femeilor dalite atinge doar 24% comparativ cu 43% uh, în restul populației de sex feminin. Uh,

Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție atacă discriminarea pe bază de castă, care este răspândită, persistă și afectează milioane de oameni în India. Guvernul indian trebuie să intensifice eforturile pentru a se asigura că această discriminare uh, încetează imediat. Există aproximativ 200 de milioane de daliți care suferă forme îngrozitoare de violență, crime, violuri și alte uh, violențe împotriva lor comise sub impunitate. India s-a numărat conform unui studiu recent, printre cele cinci cele mai periculoase locuri în care să poți răi în lume ca femeie. De aceea solicit Comisiei să prioritizăm programele care abordează această discriminare pe bază de caste. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Oiulan. Pentru un minut, domnul Schlüter. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul castelor este un sistem de oprimare care nu ar trebui să-și mai găsească locul în secolul nostru. Pentru că în baza împărțirii în caste oamenii sunt discriminați, există oameni care nu au drepturi. Un asemenea tip de discriminare teoretic este interzis, dar violența și discriminarea, mai ales împotriva femeilor, se continuă. Eu cred că trebuie să ne uh, adresăm și companiilor europene, de pildă din industria text ca să nu devină părtași la acest tip de discriminare. Până acum uh, uh, și eu uh, m-am ocupat de uh, salubritatea toaletei, dar asta era la mine acasă. Nu trebuie ca oamenii uh, oameni să fie obligați să desfășoare doar asemenea activități. Mulțumesc domnului Schlüter, domnul Pașca pentru un minut și jumătate. pan comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte dificil să tratezi practici care există de sute de ani. Așa stă lucru, stau lucrurile cu discriminarea pe bază de caste în India. Cu toate acestea, eu cred că Parlamentul European trebuie să facă uz de puterea pe care o are pentru a elimina discriminarea de caste în cooperare cu autoritățile indiene. În uh, special, femeile dalite și adivașii sunt supuse umilirii și uh, unor forme inacceptabile de discriminare. Ele trebuie să facă um, munci dificile, sunt exploatate sexual de către castele dominante și pot să vă dau și un exemplu în acest sens, violul în grup al unei fete de 16 ani. De aceea, dragi colegi, autoritățile indiene trebuie să facă mai mult pentru a pune legea în aplicare. Mă refer, desigur, la legea privind uh, castele și triburile uh, din partea cea mai de jos a piramidei, astfel încât nicio comunitate indiană să nu fie victima discriminării și a violenței. Autoritățile indiene sunt responsabile pentru drepturile omului și pe ele trebuie să le criticăm. Mulțumesc domnului Pașca. Următorii vorbitori pe listă, mai întâi domnul Kelly. India being part of the BRICS countries. Mulțumesc, domnule președinte. India, ca parte a țărilor BRICS, este una în, printre națiunile cu cea mai mare rată de dezvoltare, dar progresează economic, din păcate nu și social. Și în parte acest lucru este de înțeles, fiindcă vechile obiceiuri dispar greu. În majoritatea societăților există uh, uh, un nivel de snobism, de ierarhie, însă în acest caz există și o legitimare istorică și asta e problema. E nevoie de mult schimb, timp pentru schimbarea acestei atitudini, dar trebuie să existe eforturi făcute și de uh, comunitatea internațională. Trebuie să solicităm implementarea normelor existente pentru a favoriza incluziunea socială uh, Colegul Corola a menționat uh, nevoia de a intensifica educația, fiindcă doar 6% din daliți uh, știu citi și scrie. Trebuie să ne asigurăm că se interzice de asemenea și munca în rândul copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnului coleg Kelly. Domnul Repo, pentru un minut. Arvoisa eh, puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul a luat atitudine și mai de mult față de situația castelor din India și sunt șocat că în continuare poziția uh, celor uh, care nu aparțin de o castă nu s-a remediat. Este în totalitate vina Indiei. Am vorbit destul. Acum India trebuie să-și ia în serios obligațiile internaționale privind respectarea drepturilor omului. Violențele care au avut loc în ultimele luni dovedesc că statul indian nu își ia în serios aceste obligații și că nu a desfințat discriminarea împotriva daliților. Forța polițienească Ehm, de fapt ehm, este în mâinile eh, castelor superioare, iar în statul Tamil Nadu eh, sute de case au fost incendiate pentru că s-a încheiat o căsătorie între reprezentanții a două caste diferite. Înseamnă o gravă încălcare a drepturilor omului de care noi trebuie să ținem seama. Mulțumesc domnului Repo, domnul Posold, pentru un minut. Domnule președinte, subiectul daliților este ultimul subiect pe care îl tratăm în anul acesta, dar nu este o întrebare orală. Să ne gândim că numărul daliților face cât jumătate din populația Uniunii Europene, deci este o masă uriașă de oameni când eram copil, India era simbolul sărăciei. Astăzi se vorbește despre India ca despre o supraputere care, din punct de vedere tehnic, ne depășește. Nu e adevărat. India este o supraputere tehnologică, dar care are umbre îngrozitoare. Daliții sunt chinuiți uciderea sistematică a fetelor imediat după naștere, care abia acum uh, a devenit uh, uh, cunoscută în Germania prin emisiunea lui Marcus Lanz. Deci noi trebuie să înțelegem că soarta daliților spune multe despre soarta oamenilor din India și trebuie să combatem aceste efecte negative. Mulțumesc, domnule Posel, doamna Gurmea, în cadrul intervențiilor de un minut. Mulțumesc. Discriminarea pe bază de castă rămâne o realitate în India. În urma, în ciuda uh, succeselor în ceea ce privește legislația, există, uh, mai ales în rândul femeilor dalite, suferințele sunt foarte mari, fiindcă acestea suferă de o dublă excludere și se confruntă cu violențe foarte uh, intense. Și acțiunile autorităților de până acum s-au dovedit a fi ineficiente, mai ales având în vedere că nu pot raporta abuzul datorită mediului social. Iar dacă fac acest lucru, uh, sunt supuse prejudecăților uh, din rândul forțelor de poliție sau a autorităților. În plus, există multe femei dalite care lucrează în condiții ce pot fi comparate cu uh, regimul de servitute sclav modern, practic. Există vorba de, e vorba de filaturile care produc îmbrăcăminte pentru companiile europene și aș vrea să condamnăm companiile care se bazează pe o astfel de exploatare a acestor oameni. Mulțumesc! Mulțumesc, colegii Gurma. Încheiem aici procedura chestiei și dau cuvântul domnului comisar Cioloș. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, suntem conștienți de um, dificultățile cu care se confruntă în India membrii anumitor um, caste cunoscuți și sub denumirea de daliți, în ciuda uh, egalității între cetățeni prevăzută de Constituția indiană. De la independența sa, guvernul indian a pus la punct un regim de discriminare pozitivă, prevăzând cote pentru aceste caste, astfel încât să le asigure reprezentarea politică. 84 de locuri în uh, Camera de Jos a Parlamentului, Lok Sabha, și cote până la 15% pentru accesul la educație superioară și la locuri de muncă în uh, sectorul public. Discriminarea pozitivă, în ciuda efectelor sale pozitive incontestabile, a avut și efecte pervertite participând la o consolidare a identității castelor și generând uneori uh, conflicte chiar în sânul acelor caste prin revendicarea unor subcote. Uh, date fiind evoluțiile recente, măsuri importante, pe cum uh, legea din 1989 sau legea din 1993 care interzice recurs, uh, folosirea um, vidanjării manuale a latrinelor nu sunt puse în aplicare așa cum trebuie. În peisajul democratic indian, anumite partide politice, membre ale coaliției de guvernare federale, sau la putere în statele mai puțin avansate, devin uh, purtătorii de cuvânt ai acestor caste uh, și uh, le îndeamnă să progreseze. Același punct a fost ridicat și în dialogul privind drepturile omului dintre Uniunea Europeană și omologii săi indieni. Un asemenea dialog este prevăzut și la începutul anului viitor. Numeroase proiecte puse la punct de organizații neguvernamentale și cofinanțate de Uniunea Europeană și programul de ajutor bilateral în India au ca obiectiv direct îmbunătățirea condițiilor populațiilor celor mai defavorizate cu un accent deosebit pe accesul la serviciile sanitare și protecția socială, pentru care se folosește cam 770 de uh, milioane de euro, precum și uh, Uh, accesul la justiție în jur de 300 de milioane de euro și accesul la justiție. Problema discriminării pe bază de castă este una complexă, după cum ați menționat și dumneavoastră, și care este puternic ancorată în cultura indiană. Însă, de la independența încoace, India a făcut progrese considerabile în ceea ce privește evoluția uh, persoanelor defavorizate, chiar dacă rămân încă numeroase conuri de umbră. După cum a menționat, Uniunea Europeană uh, susține eforturile guvernului care pune în practică mijloace și proiecte de anvergură în acest domeniu. Aici aș dori să menționez și faptul că, după cum a spus de altfel și dumneavoastră în documentul final,